și dau cuvântul acum în numele Consiliului domnului Nicola Schmidt. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, pe 26 iunie, într-o zi de vineri, a avut loc o, a fost o zi neagră, marcată de mai multe atentate teroriste. De data aceasta, trei țări au fost lovite aproape în același timp, Franța, Cuveitul și Tunisia. Aceste atentate ne-au reamintit încă o dată caracterul absolut îngrozitor al terorismului și mai ales al celor care comandă și execută aceste atacuri. Reacția noastră trebuie să fie fermă și solidară pe 26 iunie, Consiliul European a anunțat foarte clar că trebuie să întărim acțiunile împotriva acestor amenințări teroriste. Lupta împotriva terorismului este pentru societățile noastre deschise și democrație una dintre cele mai importante provocări și una dintre primele priorități, iar președinția noastră o transformă în cea mai importantă prioritate vom sprijini acțiunile întreprinse de predecesorii noștri, ținând cont de toate aspectele interne și externe ale securității europene. Președinția luxemburgheză va face astfel încât Uniunea Europeană să adopte o abordare coerentă privind lupta împotriva terorismului, care să cuprindă atât aspectele interne cât și aspectele externe ale securității cooperarea solidă și fructuoasă dintre statele membre, Comisie și Serviciul European pentru Acțiune Externă este elementul principal coordina, coordonator al Uniunii Europene. Avem Europolul, Eurojustul, Cepolul și Frontexul, instrumente care trebuie să aibă mijloacele și resursele necesare. Ca reacție la atentatele de la Paris din ianuarie, șefii de stat și de guvern au adoptat pe 12 februarie o declarație bazată pe trei piloni. În primul rând, asigurarea siguranței cetățenilor, securității cetățenilor, împiedicarea radicalizării și protejarea valorilor și apoi cooperarea cu partenerii la nivel internațional coordonatorul Uniunii Europene pentru lupta împotriva terorismului a prezentat la Consiliu și la Consiliul European un raport complet privind punerea în aplicare a acestor măsuri. Pe 28 aprilie, Comisia Europeană a adoptat programul european privind securitatea. Am dezbătut ieri lupta împotriva terorismului, care este una dintre marile priorități are o dimensiune internațională și s-a subliniat și dimensiunea internațională a terorismului, iar acțiunile noastre trebuie să fie la același nivel, adică internațional. Asta înseamnă că, de fapt, Consiliul pentru Afaceri Externe a adoptat pe 9 februarie concluzii în ceea ce privește lupta împotriva terorismului cu scopul de a întări cooperarea cu statele din nordul Africii, din Orientul apropiat și din Golf, ca și cu Turcia și cu țările din Balcani un, există un număr de proiecte de întărire și de capacitare împotriva, pentru lupta împotriva terorismului, care au fost deja aprobate. Au avut loc uh, mai multe asemenea întâlniri în Liban și în Turcia. Coordonatorul Uniunii Europene pentru lupta împotriva terorismului a fost în Tunisia șef al unei misiuni ca urmare a căreia înalta reprezentantă a prezentat primului ministru al Tunisiei o serie de măsuri de susținere. În cele din urmă, o grupă de inițiativă a fost instituită care trebuie să elaboreze o strategie de sensibilizare și de comunicare destinată lumii arabe. Trebuie în același timp să urmărim activ cooperarea cu Națiunile Unite, cu ONU, cu Consiliul Europei și cu alte organizații internaționale uh, ca și colaborarea cu principalii parteneri, cum ar fi Statele Unite. Pe 16 iunie, ministrii afacerilor interne au conchis că s-au făcut progrese tangibile în ultimele luni prevenirea radicalizării în propriile noastre țări, ca și în țările partenere, și în țările centrale fiind un element important. Cum e posibil ca tineri din statele noastre care au învățat la școlile noastre să fie atrași de aceste rețele teroriste care predică o violență fără uh, precedent? Trebuie făcute foarte multe, o activitate de profunzime la nivelul învățământului, al integrării, al valorilor, astfel încât centrul de excelență numit uh, rețele europeană de sensibilizare radicalizare urmează să fie lansat. Există și alte măsuri care trebuie luate, cum ar fi întărirea aplicării cadrului Schengen, documentele și persoanele care trebuie să facă obiectul unui control sistematic în bazele de date pertinente pe baza evaluării riscurilor. Uh, este o abordare finalizată pe 15 iunie și urmează să fie pusă în practică. Manualul practic Schengen a fost de asemenea actualizat o unitate care se ocupă de semnalarea conținuturilor de pe internet a fost pusă la punct pe 1 iunie, iar la Europol pentru a accelera comunita- comunitarizarea resurselor și finalizarea uh, cu acest uh, sector este, are ca scop redui, reducerea impactului propagandei pe internet, în același timp respectând drepturile fundamentale. Consiliul foarte repede va fi în măsură să adopte o decizie privind semn, semnarea protocolului adițional la documentele Consiliului Europei, care ar transforma în uh, infracțiune deplasarea combatanților teroriști străini. Pe plan uh, extern și în parteneriat cu statele în care există o amenințare teroristă pregnantă, vom ajuta aceste țări să combată cauzele sociale ale terorismului, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor care îi frustrează foarte mult și care devin astfel un teren favorabil pentru a fi recrutați. Tunisia este, din păcate, un exemplu în acest sens. Președinția luxemburgheză va fi foarte activă. Săptămâna viitoare va propune o nouă inițiativă de cooperare cu țările din Maghreb privind uh, ocuparea tinerilor, privind formarea lor profesională, pentru că eu cred că trebuie să luăm măsuri la rădăcină uh, pentru că e vorba de tineri care sunt tentați de aventura teroristă, fie în Siria, fie în statele lor de origine. Doamnelor și domnilor deputați, Aș dori acum să revin la chestiunea radicalizării. Viteza cu care se propagă acest fenomen ne preocupă foarte mult. În anumite cazuri, tinerii se radicalizează foarte repede, în timp de mai puțin de două luni. Vom organiza pe 19-20 octombrie o conferință pe tema reinserării sociale a acestor tineri, pentru că uneori apar astfel asemenea tineri teroriști gata să acționeze. Combatanții străini care revin în societățile noastre reprezintă o altă problemă și trebuie să abordăm problema uh, tratamentului aplicaților. Comisara Iurova va reorienta finanțări pentru a include lupta împotriva terorismului în programele de justiție lansate anul acesta. Trebuie să întărim mijloacele de a lupta împotriva folosirii internetului pentru propagarea terorismului și pentru recrutarea și radicalizarea tinerilor. Trebuie să transmitem mesaje care să se opună acestei propagande teroriste și să lansăm campanii bine puse la punct în mass media mai ales în ceea ce privește uh, utilizarea armelor de foc și întărirea luptei împotriva traficului de arme. Uh, de asemenea, trebuie să intensificăm schimbul de informații la reuniunea informală a ministrilor justiției și uh, afacerilor interne de la Luxemburg, vom pune problema îmbunătățirii schimburilor de informații între serviciile de poliție și serviciile de informație. Doamnelor și domnilor deputați, cum spuneam ieri, punerea în aplicare a strategiei de strategie intern, de pentru securitatea internă este o prioritate pentru președinția luxemburgheză și poate să devină un instrument extrem de activ și util în lupta împotriva terorismului. Trebuie să acționăm cu hotărâre atacând cauzele profunde ale acestui flagel, dar să nu cădem în capcana pe care ne o aruncă cei care duc această luptă împotriva noastră, și anume să ne slăbească valorile și sistemul democratic. Democrațiile noastre sunt uh, mult mai puternice pentru că veghem la respectul drepturilor omului, care trebuie să fie firul nostru roșu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei Europene are acum cuvântul domnul comisar Dimitris Avramopoulos. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși membri ai Parlamentului, atacurile îngrozitoare comise în acea zi de vineri, 26 iunie, în Franța, în Tunisia, în Kuwait, ca și în Somalia, demonstrează din nou caracterul brutal și inuman al teroriștilor. Mai întâi aș dori în numele Comisiei <clears throat> să transmit condolențe familiilor victimelor și să exprim sprijinul nostru moral și compasiunea față de țările afectate din Europa și din afara Europei. Aș vrea să condamn aceste acte de teroare în termenii cei mai fermi și să reafirm hotărârea noastră de a ne ocupa pe plan colectiv de această amenințare. Trebuie să dăm securitate cetățenilor noastre, în același timp uh, respectând valorile pe care le avem. Desigur, ne confruntăm cu amenințări care evoluează în permanență și Cifrele, numerele, numărul victimelor atacurilor din acest an ne reamintesc această realitate. Continuă anchetele efectuate de autoritățile naționale competente. Informațiile disponibile par să demonstreze că <clears throat> atrocitățile comise în Senganivalavia, în sus și în Kuwait, um, poartă marca acestei intoleranțe și cruzime îngrozitoare a statului islamic. Obiectivul lor este să um, inspire teroare. Trebuie să spunem de asemenea că teroriștii se concentrează pe ținte blânde, cum ar fi clădiri uh, religioase sau uh, stațiuni vizitate de turiști, distinși membrii această comisie, după cum știți, <clears throat> lucrează îndeaproape cu statele membre ca să identifice domenii în care Uniunea Europeană <clears throat> poate să schimbe situația în combaterea terorismului și a radicalizării. lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a ne spori capacitatea <clears throat> de a face față acestor amenințări. În aprilie, Comisia a prezentat agenda europeană cu privire la securitate. Agenda plasează terorismul printre principalele priorități pe viitor. E vorba de un concept de securitate care acoperă statul de drept și drepturile fundamentale. Agenda stabilește mai multe acțiuni pentru contracararea amenințării pe care o pune terorismul. Am început acțiuni serioase de implementare a acestor măsuri. Permiteți-mi acum să mă concentrez pe câteva dintre activitățile de semnificație politică și practică deosebită. First. Mai întâi, prevenirea radicalizării rămâne esențială. Centrul de Excelență privind sensibilizarea în materie de radicalizare, care se va lansa în septembrie, hmm? va prelua și va continua activitățile de până acum. Consider că activitatea RAND și întregul element de prevenire hmm? al politicii antiteroriste la nivelul Uniunii Europene ca fiind o importanță deosebită. În al doilea rând, de la 1 iulie, Unitatea de trimiteri pe internet a fost înființată în cadrul uh, Europol, va fi pe deplin operațională în termen de 12 luni. Misiunea acestei unități uh, legate de internet e de a identifica materialele teroriste pe diverse site-uri de internet și de a avea măsuri rapide de eliminare a acestora. În al treilea rând, până la sfârșitul anului, Comisia va lansa în mod oficial un forum la nivel european împreună cu industria internetului. Aceasta ne va permite să discutăm modul în care putem să reducem uh, accesibilitatea materialelor teroriste pe internet și să contracarăm uh, propaganda teroristă pe internet și în uh, mass media social. Un prim atelier în acest forum se va ține pe 24 iulie cu experți din industrie și din comunitatea de aplicare a legii. În al patrulea rând, apărarea frontierelor externe are o importanță deosebită pentru a sprijini statele membre în efectuarea acestor controle intensificate. Comisia finalizează în strânsă cooperare cu statele membre un prim set de indicatori comuni de risc. Europol și Frontex ajută statele membre în implementarea acestora și tocmai am revizuit uh, manualul pentru Poliția de Frontieră. În cadrul strategiei uh, de analiză a riscului uh, în domeniul BAMAL există eforturi de intensificarea cooperării și schimbul de informații între organele vamale și organele de aplicare a legii pentru a identifica deplasări suspecte de bunuri. În al cincilea rând, să identificăm și să mm, eliminăm surse de finanțare a terorismului printr-o strânsă cooperare între unitățile de culegeri de informații financiare. Permiteți-mi să subliniez de asemenea faptul că Recent adoptată directiva împotriva spălării banilor eh, mărește posibilitățile de împiedicare a finanțării terorismului. În al șaselea rând, după cum s-a spus în agenda europeană cu privire la securitate, trebuie să apărăm mai bine pe cetățeni și infrastructurile critice de amenințări teroriste. Această activitate include instrumente practice, cum ar fi materiale orientative Serviciile mele au elaborat recent o astfel de protecție a țintelor soft. Modernizăm programul european pentru protecția infrastructurii critice, care va contribui la prevenirea de atacuri asupra căilor ferate, gradul de pregătire și de reacție, în al șaptelea rând, întrucât aviația civilă continuă să fie o țintă preferată pentru teroriști, Comisia continuă să depună eforturi pentru a mări securitatea și siguranța în aviația civilă. <clears throat> Se elaborează o procedură comună cu statele membre pentru a evalua riscurile din zone de conflict și pentru a sprijini emiterea de recomandări către linii aeriene și public. În al optulea rând, Permiteți-mi să menționez registrul numelui pasagerilor european, o componentă importantă a agendei noastre privind securitatea. Aș vrea să exprim mulțumiri Parlamentului dumneavoastră pentru eforturile depuse de dumneavoastră în a finaliza adoptarea legislației europene privind registrul numelui pasagerilor. Sunt încrezător că putem cu toții continua să conlucrăm într-o manieră atât de constructivă încât colegiuitorii să fie de acord, să cadă de acord cu la un text care să respecte cele mai ridicate standarde de protecție a datelor și în același timp să aibă și eficacitate. Al nouălea punct, atacurile recente ilustrează nevoia <clears throat> unei mai bune coordonări internaționale și unei cooperări internaționale atacul din Tunisia a fost uh, extraordinar de brutal, uh, a avut și o valoare simbolică de a ataca turiștii, dar și uh, un sector vital pentru economia țării. A fost un atac asupra ospitalității tunisiene, relațiilor de prietenie îndelungată pe care le are această țară cu Europa. Trebuie să fim alături de partenerii tunisieni, să dăm dovadă de solidaritate. Sporirea securității va contribui și la intensificarea securității noastre. După atacurile de la Muzeul Bardo, m-am deplasat la Tunis și am discutat cu omologii mei modul în care Uniunea Europeană poate să ofere sprijin Trebuie să conlucrăm în contracararea cauzelor profunde ale radicalizării, detectării uh, <clears throat> teroriștilor care călătoresc și mărirea capacităților de securitate. Distinși membri, am muncit mult în ultimele șase luni și am făcut progrese importante în multe domenii și totuși Atacurile recente ne-au adus aminte că mai sunt încă multe de făcut. Le datorăm acest lucru victimelor, le datorăm acest lucru cetățenilor noștri și partenerilor noștri. Prin urmare, haideți să continuăm cu hotărâre <clears throat> eforturile comune de combatere a terorismului și radicalizării. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ευχαριστώ. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum vor avea intervenții reprezentanții grupurilor politice. Mai întâi, în numele PPE, doamna Holmeier. Aveți cuvânt. Aș dori să spun bun venit președinției Consiliului și domnului comisar dragi colegi, dragi colegi, recentele atacuri teroriste ne-au arătat că societățile noastre libere sunt uh, vulnerabile, ne-au arătat de asemenea că în vecinătatea noastră directă, în uh, Orientul apropiat, pe continentul african, nu nu s-au nu nu a existat perioade istorice mai zbuciumate ca cea de acum. În acest context este important ca, pe de-o parte, să lucrăm împreună cu partenerii noștri, să-i sprijinim în combaterea la fața locului a teroriștilor și să încercăm și în acest context aș dori să salut cele uh, spuse de comisar și poziția Consiliului uh, și anume să luăm uh, în serios această temă a securității și să avem măsuri uh, consecvente, ceea ce înseamnă că ar trebui să impunem anumite măsuri care sunt necesare în acest moment pentru a garanta siguranța cetățenilor europeni. Mă gândesc aici la necesitatea instrumentului PNR registrul cu numele pasagerilor. Un asemenea registru pe plan european ar fi deosebit de util și în colaborare strânsă cu alte state terțe. Trebuie să lucrăm mai mult pentru a garanta securitatea frontierelor externe și în același timp trebuie să înțelegem cât de dificil este să descoperim unii indivizi uh, despre care în urmă cu câțiva ani credeam că reprezintă o amenințare, dar care între timp au uh, dispărut de pe radarul autorităților, după care vedem că se transformă în, uh, în criminali, în teroriști. Și mi se pare foarte important să ne îmbunătățim supravegherea din acest punct de vedere, să combatem și să distrugem Um, rețelele care permit radicalizarea uh, cetățenilor uh, europeni. Cred că în ceea ce privește aceste rețele de radicalizare, ele ar trebui să fie combătute cu toată forța de care dispune un uh, stat de drept. Vă mulțumesc. Acum în numele socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Tania Fajon. Două minute, vă rog. Teroristični napadi so letos močno... Vă mulțumesc, domnule președinte. Atacurile teroriste au zguduit Europa din zilele noastre și trebuie să le condamnăm, trebuie să combatem împreună violența și ura, bazându-ne pe valori care ne sunt comune nouă tuturor, libertatea, um, solidaritatea, toleranța și așa mai departe. Pentru social-democrații europeni este important să recunoaștem și rădăcinile sociale ale terorismului. Trebuie să ne ocupăm și de rădăcinele sociale ale terorismului din uh, statele lumii a treia. Știm foarte bine cât de importantă este sărăcia. Nu putem da vina întotdeauna pe motive religioase. Teroriștii uh, se răspândesc acolo unde domnește neîncrederea. O mare provocare reprezintă tinerii europeni care au ajuns să lupte în Siria. Este evident că trebuie să îi integrăm mai bine pe acești tineri în societățile noastre. Trebuie să se ajungă la o mai bună înțelegere între state și uh, religii. Într-adevăr, registrul cu numele pasagerilor s-ar putea să se dovedească util, însă nu trebuie să transformăm uh, toți pasagerii Uh, în potențial teroriști, pentru că atunci teroriștii deja au avut câștig de cauză. Dragi colegi, eu sunt convinsă că arma noastră principală prin care putem combate radicalizarea, extremismul, rămâne în continuare libertatea de, uh, um, de expresie și uh, cred că trebuie, aceasta trebuie să aibă de câștigat în, în fața urii. Domnule președinte, moschea din Kuwait, o fabrică din Franța și piața, plaja din Tunisia leagă aceste locuri, dar ca urmare a acestor atacuri din 26 iunie vor fi legate în aceste atacuri absolut îngrozitoare. Toți cei care erau comis în legați de ISIS, într-un fel sau altul, de ideologia sa otrăvitoare. ISIS a devenit uh, o prezență permanentă care apare pe harta Orientului Mijlociu. După ce am uh, sărbătorit uh, eliberarea cabane, ISIS a executat peste 250 de civili, dintre care mulți erau copii. Aceste atacuri arată că permiterea statului islamic care și-a, s-a implantat în Irak și în Siria, terorismul și jihadist a devenit și mai pregnant. Înțelegem, am înțeles în trecut că teroristul internațional merge după modelul Al-Qaeda, oricât ar fi el de nejustificat, dar acum ISIS oferă o variantă mult mai cumplită, un colt al morții teritorial care se bazează pe atacul împotriva crederilor, uh, credințelor religioase a minorităților, și atacă mai degrabă aceste persoane și nu statele. Deci trebuie să facem mai mult la Uniunea Europeană pentru a ne asigura că societățile noastre sunt vigilente și detectează și previn recrutarea și radicalizarea. Trebuie să întărim măsurile de uh, securitate internă, cum ar fi uh, registrul numelui pasagerului și altele. Trebuie de asemenea să luptăm împotriva uh, ISIS peste tot, mai ales în Siria, în Irak și în Libia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și acum, domnule Tanoc, acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Iacovcici? Da, domnule președinte. Domnul Iacovcici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat cartonașul albastru. Vreau să vă pun o întrebare. Sunteți de acord cu mine că una dintre țările care este într-o situație gravă în Europa este Bosnia-Herzegovina, unde avem un număr mare de musulmani care sunt țintiți de cei care doresc să-i recruteze ca teroriști. Sunteți de acord cu mine că Uniunea Europeană ar trebui să fie sensibilă față de situația din Bosnia-Herzegovina și să-i asigure, să-i ajute în ce privește agențiile de securitate Vă mulțumesc uh, pentru această întrebare. Mă interesează Balcanii Occidentali. Sunt raportor pentru Montenegro și urmăresc evenimentele îndeaproape. Sunt raportor din umbră pentru Bosnia-Herzegovina. În toate acele țări, uh, în rândul minorității musulmane, mai ales în Kosovo, în Albania, în Macedonia, în Bosnia-Herzegovina, există o problemă gravă de radicalizare și de mm, terorism jihadist poate câteva sute dintre ei luptă deja pentru ISIS în Irak și în Siria. Este o chestiune serioasă, iar statele membre știu că se întâmplă așa ceva. NATO știe că trebuie să întâmple așa ceva și sunt de acord că este un risc de securitate pentru acea regiune și trebuie făcut ceva. Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul doamna Maura Barandiaran Fernando. Două minute. Domnule președinte, atentatele din 26 iunie au dus la mai mult de 75 de morți. Foarte mulți cetățeni europeni care au fost pur și simplu masacrați pe plajele din Tunisia. Cele trei atacuri uh, fac parte din această undă de radicalism cu care începem să trăim. Este o situație extremă uh, și pe care începem să o acceptăm ca fiind obișnuită și știm foarte bine că vor lovi din nou cu mai multă forță, mai ales în țările uh, acestea, cum ar fi Tunisia, care avansează pe calea democrației, iar radicalii o vor arunca în instabilitate și în incertitudine. În alta reprezentate a de, declarat că situația din nordul Africii este o prioritate a Uniunii Europene și a politicii externe dar dacă ne gândim la aceste atentate, începem să ne dăm seama cât de importantă este nevoia ca Uniunea Europeană, cu toate instrumentele pe care le are, să se implice în lupta împotriva terorismului în nordul Africii și să ajute fără paliative țări cum ar fi Tunisia, Tunisia Maroc și Arge, uh, Algeria. În ultima dezbatere am vorbit mult despre această chestiune. Ce progrese s-au făcut? Ce obiective am atins? Ce s-a schimbat uh, în ce privește ajutorul economic uh, și financiar? Și nu este suficient. Vreau încă o dată să insist că este urgent să ne implicăm activ, eficient nu numai să spunem cuvinte frumoase, trebuie să conștientizăm odată pentru da, da, totdeauna că frontiera noastră de securitate este nordul Africii. Nu putem permite să se mai existe asemenea focare la frontiera de sud a Europei. Statul islamic pe care nu îl învingem a ajuns la ușa noastră, la poarta noastră. Trebuie să reformulăm politica de vecinătate a Uniunii Europene și să acționăm împreună în ceea ce privește siguranța frontierelor noastre. Nu mai putem aștepta. Trebuie să, ajut, să ajutăm acele țări care caută cu disperare ajutorul nostru. Totuși, cum am spus de mai multe ori, mă tem că, la fel ca întotdeauna, vom ajunge mult prea târziu la obiectivul acesta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc în numele GUE are acum cuvântul doamna Cornelia Ernst. Un halb minute. Ja, vielen Dank. Die Vă mulțumesc. Evenimentele groaznice din uh, ultimele săptămâni au impresionat foarte multă lume, așa cum au impresionat și pe mine. Însă, după cum am spus uh, mai mulți colegi, oare câte dezbatere am uh, purtat și nimic nu s-a schimbat. Am discutat despre mai multă responsabilitate, despre mai multe măsuri de supraveghere și totuși nu am ajuns la rezultatele pe care ni le-am dorit. Nu ne-am pus niciodată întrebarea următoare. Cum se poate ajunge la un sprijin pentru teroriști în, în țările în care se desfășoară atacuri teroriste? Cum putem împiedica acest sprijin? Cum putem uh, Um, ajunge la adevărate procese uh, democratice. Și uh, trebuie să ne întrebăm și noi de ce are un succes atât de mare uh, statul islamic, chiar și în Irak și în Siria. E bine pentru că se bucură de sprijinul unor părți importante a populației locale, după cum a spus episcopul din Erbil, nu avem nevoie de arme, ci avem de o împăcare uh, în rândul populației de acolo și pentru acest lucru nu facem nimic. Cred că trebuie să purtăm o discuție onestă despre cauzele acestui fenomen, despre de ce mulți uh, tineri uh, văd un ideal în aceste acțiuni uh, teroriste și trebuie să înțelegem că există deficite majore, majore în societatea noastră, dacă tineri din Europa ajung să meargă să lupte în Levant. Și cred că din acest punct de vedere, un registru cu numele pasagerilor europeni nu ne va fi absolut deloc uh, util și nu cred că ar trebui să ne irosim uh, puteri, uh, forțele cu acest instrument. Mulțumesc. În numele grupului FDD are cuvântul, domnului, are cuvântul domnul Paul Nutter. Mr. President. Domnule președinte, domnule comisar, înainte de a veni în am uh, spus că viitorul atac terorist uh, nu e sub semnul lui dacă, ci unde și când. După 48 de ore a fost o decapitare în Grenoble, a fost un masacru de turiști în Tunisia și bombardarea unei sau explozia unei bombe la o moschee din Kuwait. Ce au în comun aceste atacuri? Unora o să vi se pare greu de înghițit ce o să spun, sau incorrect politic, dar, de fapt, un lucru pe care l-au avut în comun a fost că s-au făcut în numele islamului. Au oameni în țara mea care afirmă contrarul și spun că aceste orori n-au nimic de a face cu islamul. Dar nu e doar ridicol, e și extrem de periculos. Acești teroriști comit aceste atrocități și citează din Carta Sfântă a Islamului pentru a sugera deci să spui că n-au nimic de a face cu islamul aceste atacuri ar fi ca și când ai spune că Inchiziția n-a avut nimic de a face cu Biserica Catolică. De fapt, dacă vrem să contracarăm radicalismul islamic, trebuie să avem curajul să spunem care e sursa, nu doar sărăcia și proastă educație. E o interpretare <clears throat> retrogradă a Coranului nu doar că nu trebuie să întoarcem și la obraz către terorism, noi de fapt îl încurajăm, închidem ochii, misoginia, homofobia, amputarea de membre, extremismul extraordinar, um, închidem ochii pentru a primi petrol și bani. Asta se întâmplă cu Arabia Saudită și Qatar. Trebuie să adoptăm o poziție pe criterii morale, să spunem, e prea mult, pentru că dacă nu, mă tem va fi o ciocnire între civilizații la un moment dat în acest secol. Și această ciocnire nu se va lupta în deșertul din Orientul Mijlociu. S-ar putea să se poartă bătălia pe străzile, în orașele și alte localități din Europa. Noi suntem politicienii zile de astăzi, domnilor și domnilor, și avem datoria să transmitem o societate stabilă și mai bună copiilor noștri. Și nu o societate în care um, <clears throat> valoarea unei femei jumătate din cea a unui bărbat în care sunt persecutați homosexuali și în care necredincioșii sunt cetățeni de categoria da. Creștinii și musulmanii sunt la fel. Dacă nu adoptăm o poziție, acești oameni ne privesc ca o generație pierdută care a cedat um, la aceste câștiguri pentru ceva întunecat, mai intolerant, cu totul liberal. Dacă ne îngropăm capul în nisip, aceasta e o opțiune care, pe care nu mai avem la dispoziție. O datorăm acest lucru copilor noștri. Mulțumesc. Uh, thank you. Mulțumesc. Acum, în numele grupului NF domnul Borghezio. Ma voi pensate seriamente di sconfiggere... Mulțumesc foarte mult. Terorismul islamic nu poate fi combătut cu acest grup de măsuri incoerente. Trebuie de asemenea să analizăm legătura dintre imigrația ilegală și terorism traficul de imigranți ilegali a contribuit uh, uh, la aducerea ISIS-ului în inima Europei. Iar uh, legitimitatea și legitimizarea fundamentalismului islamic în diferite moschei uh, și cu ajutorul diversilor imami a exagerat și a exacerbat această situație. Este absolut uh, nevoie, este necesar să închidem aceste moschei fundamentalisme să punem capăt masochismului pe care ni l-am impus uh, uh, cu islamofobia și cu toate aceste vorbe goale fără sens. Nu vorbește nimeni despre islamofobie și dacă vorbește cineva, omul respectiv e pus la stâlpul infamiei. Trebuie să ne, nu uităm că e, vorbim de un cal troian, intrarea ilegală a islamului în inima Europei. Și firește, Eh, și efectul eh, acestor atacuri care a avut loc și care a creat teamă în, în inima europenilor. și trebuie de asemenea să fie foarte clar că e necesar să luptăm împotriva acestui flagel care s-a abătut asupra Europei și care este o umbră asupra continuității. Mulțumesc, domnule Borghezio, și acum are cuvântul Domnul deputat Bruno Goldniș, un minut și jumătate. Domnule președinte, să cel puțin trei cauzele terorismului care depind de noi. Prima, distrugerea sau tentativa de distrugere a regimurilor laice, autoritare, adevărat, dar care împiedicau propagarea a radicalismului islamic în Irak, în Libia și chiar în Siria. Acesta s-a făcut cu mijloace abjecte printr-o manipulare diplomatică un război de distrugere, un blocus, o blocadă nemiloasă care a stărit o ură extremă împotriva Occidentului. în al doilea rând, e o necunoaștere, efecte agresive ale religiilor pe care mulți dintre persoane consideră că războiul e un mijloc legitim de extindere a comunităților lor și că Motiva ce numesc necredincioșii, inclusiv populația civilă. Sunt bune toate mijloacele, chiar și cele mai crude. În al treilea rând, e o migrație masivă dorită, necontrolată din țări musulmane, care generează un tineret dezrădăcinat confruntat cu societățile noastre în îmbătrânire care nu mai au ca program decât materialismul triumfător și devianța sexuală. Practicând această <clears throat> în loc să promovăm valorile generației trecute, acest lucru încurajează terorismul. Conducătorii nu sunt teroriști, dar sunt cel puțin complicii inconștienței acestora. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Acum, doamna Roberta Mețola, domnule. Vă mulțumesc, domnule președinte. Europa și întreaga lume a fost umbrită de terorism de, în ultima perioadă. Deja au trecut 10 ani de la atacurile teroriste din, de la Londra, au trecut câteva luni de la atacurile asupra Charlie Hebdo, câteva uh, săptămâni de la atacurile din uh, Biserica din Statele Unite ale Americii. În, apoi au fost atacurile din Franța, din Kuwait, din Tunisia, în urmă cu câteva zile atacurile lui Boko Haram și atacurile din uh, Al-Shabaab din Somalia. Trebuie să combatem uh, atacurile teroriste peste tot. În Tunisia, mm, zeci de oameni au fost uciși într-o singură zi și cred că este vorba de un regres în combaterea terorismului. Vedem că Activitățile teroriste nu cunosc frontiere și se folosesc de religie ca un pretext pentru aceste crime groaznice. Atacurile din Tunisia au fost legate de statul islamic, care se bazează pe un cult al morții care aduce cu sine, um, care este responsabil pentru zeci de oameni uh, uciși și care nu reprezintă valorile islamului. Noi am dorit să ne, exprim, am dorit să ne exprimăm sprijinul pentru uh, victimele acestor uh, atacuri. Tunisia, care a fost un exemplu, un model al uh, primăverii arabe, se află acum în stare de urgență. Uh, Știm ce se întâmplă și în uh, Nigeria, ca urmare a acțiunilor uh, Boko Haram și trebuie să ne asigurăm că măsurile de securitate sunt puse în aplicare peste tot. Și acum a venit momentul să mergem mai departe pe plan european printr-un pact antitero. Trebuie să îmbunătățim cadrul legislativ, inclusiv prin adoptarea unui registru cu numele pasagerilor. Și, domnule președinte, îmi doresc ca Parlamentul European să transmită un mesaj puternic că nu ne lăsăm intimidați și că aceste atacuri nu vor servi decât să ne facă și mai hotărâți. Vă mulțumesc, doamna Mățola. Acceptați o întrebare din partea domnului Le Breton? Da? Vă rog, domnule Le Breton. Micro, please. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, stimată, co- stimată colegă. Ați citat mai multe exemple din Franța, din Tunisia și spuneați că trebuie să ne ridicăm împotriva terorismului sau să ajungem la un acord cu terorismul dar dincolo de cazul uh, nu, registrului numelui pasagerului, nu propuneți nimic concret. Mă deranjează pentru că eu nu cred în eficiența acestui registru, sistem de control ca luptă împotriva terorismului. Cred că nu este potrivit. Aveți și alte soluții concrete pentru a lupta împotriva terorismului? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu sunt de acord cu dumneavoastră că măsurile propuse, cum este registrul cu numele pasagerilor, nu pot fi deloc utile pentru a lupta împotriva celor care ne amenință securitatea. Discutăm mai multe măsuri din acest punct de vedere și Parlamentul își dorește să ajungă la un acord pe marginea acestor măsuri în lunile uh, viitoare. Dorim să consolidăm uh, competențele coordonatorului activităților antitero din Uniunea Europeană. Dorim ca activitățile forțelor de poliție din țările noastre să fie mai bine uh, coordonate și cred că avem nevoie de un acord interinstituțional din acest punct de vedere. Vă mulțumesc și acum are cuvântul doamna Silvi Guillaume, un minut și jumătate. la Mm, Tunisia, Somalia, violența teroristă a lovit peste tot. Acțiunile acestea sunt coordonate, iar oroarea acestor uh, masacre este simultană și cu atât mai mare. Trebuie să învățăm ceva din aceste atentate. Refuzând psihoza la nivel național, sau european sau internațional, vom combate acest fenomen fără precedenți pentru că totul trece prin uh, răspunderea noastră a tuturor. Terorismul este un fenomen complex, iar cauzele sunt geopolitice, sociale, economice și psihologice. Deci e nevoie de o soluție globală. Au un caracter global, inedit criza actuală, și pun probleme mari securității europene. Sigur, e nevoie de o gândire nouă adoptată acestui jihad digital și uh, mediatic mai ales la nivel european și internațional. Da, e nevoie de ofensivă împotriva fluxurilor financiare care alimentează lupta terorismă și se pune problema folosirii instrumentelor care există pentru a împiedica circulația jihadiștilor în, înăuntru spațiului Schengen și în afară. Orice soluție trece prin măsuri de prevenire a radicalizării înainte de a ajunge la violență. Inegalitatea, marginalizarea, excluderea socială, dificultatea de acces la învățământul de calitate sunt factori care favorizează radicalizare. Comisia a arătat acest lucru foarte clar în programul european pentru securitate. Învățământul, participarea tinerilor, dialogul interconfesional, incluziunea socială au un rol foarte mare pentru a preveni radicalizarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă deputat, și acum are cuvântul domnul Mark Demersmaker. Un minut și jumătate. Op 26 eh, iunie Mulțumesc foarte mult. Pe 26 iunie din nou a avut loc o tragedie în Tunisia, în Kuwait, în Nigeria și victimele acestui uh, terorism, din nou, erau inocenți, de fapt, turiști, cetățeni, oameni care pur și simplu străiau în mod liniștit. Și noi nu trebuie să ne obișnuim cu aceste crime. Nu trebuie să devenim insensibili față de ele. Pentru că terorismul acesta e adevărată dramă. Și în aceste țări a avut loc, dacă vă amintiți, primăvara arabă. Însă acum observăm că societatea este fragilă, mai fragilă decât oricând. Și există și atacuri împotriva siturilor turistice, care reprezintă o sursă de venit pentru aceste țări. Uh, progresul, dezvoltarea sunt singurile remedii față de uh, acest flagel și eventual ar trebui să ne gândim la un plan Marshall care să relanseze cooperarea regională și care ar permite acestor țări să iasă dintr-o situație de instabilitate. Uh, Libia a devenit pur și simplu foarte greu de guvernat. Maintenant, Madame députée Nathalie. Și acum are cuvântul doamna deputat Nathalie Grisbeck. Un minut, vă rog. În fața amenințărilor teroriste trebuie să ne unim, nu numai prin cuvinte, dar și prin instrumente, prin acțiuni pentru a ne proteja valorile cetățenii și pentru a preveni aceste acte mm, abominabile pe care le constatăm, pe care le trăim uh, și care înfricoșează societățile noastre. Trebuie să fim cât mai fermi în fața teroriștilor pentru că uh, aceasta trebuie să fie forța democrației noastre. Prevenirea radicalizării, supravegherea rețelelor care sunt utilizate cu atâta măestrie de către teroriști pentru propaganda lor morbidă, mai ales în rândul tinerilor, Lupta împotriva traficului de arme, acestea trebuie să fie prioritățile noastre și mă bucur să-l aud pe ministrul reprezentând um, președinția în exercițiu. Însă trebuie să ne unim forțele, întărind coordonarea schimburilor de informații. Trebuie să multiplicăm aceste schimburi de informații și mai ales trebuie să le facem obligatorii, uh, optimizând uh, activitatea Europol și creând un adevărat PNR european care să devină un instrument eficient. Trebuie să reformăm și SIS pentru ca alertele privind persoanele suspectate de terorism să fie uh, eficiente, precum și uh, comunicarea semnalmentelor acestora că cetățenii noștri își doresc această politică uh, europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Maier, un minut și jumătate. Ja, danke schön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Este înspăimântător ce se întâmplă și nici nu trebuie să facem o incursiune mare în trecut pentru a ne da seama despre ce este vorba cu adevărat. Cât de tare s-a schimbat societatea noastră, Tunisia, Franța, apoi Franța, din nou, Cuveit. Eu vin din Graz, din Austria, unde în urmă cu trei săptămâni a avut loc și acolo un atentat cu trei morți și 15 răniți. N-a fost foarte clar dacă nu cumva acest atentat a fost întreprins de o persoană radicalizată. Și când aceste atentate se apropie de noi, vă garantez că veți fi șocați și suntem șocați și când constatăm că, de fapt, noi de ani de zile tragem un semnal de alarmă cu privire la islamul radical din Europa. De ani de zile noi spunem că islamul radicalizat este în mijlocul nostru. Și citim în presă cum că ar fi vorba de cazuri individuale. Nu, mie mi se pare că avem de-a face între timp cu o armată de cazuri individuale, dragi colegi. Noi știm că acum cu valurile de refugiați vin din nou atentatori în Europa. Există două rute periculoase, cea mai periculoasă prin Bulgaria cu pașapoarte falsificate. Următorul câmp de bătălie va fi Europa, așa se spune în ziare. Și pe lângă valul de refugiați, această problemă de teroriști pe care ne importăm noi singuri, deci această problemă se datorează eșecului nostru și va fi una dintre marile provocări ale anilor ce vor urma. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Batten, două minute. Îmi pare rău, trebuia să interveniți mai devreme. Două minute, deci. My colleague Paul Nutt... Colegul meu, Paul Nuttall, a spus mai devreme că multe din lucrurile a, a spus deja multe din lucrurile pe care vroiam să le menționez și cu care sunt de acord. Um, amenințarea pe care o avem în vest și nu numai în vest vine din uh, mișcările fundamentaliste islamice. Uh, teroriștii și extremiștii au un lucru în comun. Cu toții citesc o carte sfântă numită Coran, care conține exhortă, exhortări la crimă uh, împotriva păgânilor, uh, acolo unde îi găsești, uh, împotriva celor care nu cred, care nu au aceeași credință. Și unii au interpretează această, um, acest îndemn literal. Liderii lor spun însă că islamul este o religie a iubirii și a păcii. Însă vedem aici afirmații contradictorii și acțiuni contradictorii. Problema este că extremiștii și fundamentaliștii aleg pozițiile care le convin pentru a-și uh, uh, pentru a răspunde setei lor de, de, de sânge. Democrațiile occidentale liberale trebuie să spună foarte clar că extremiștii și fundamentaliștii islamici nu au niciun loc în societatea occidentală. Cu toții suntem în contact cu uh, Uh, musulmani moderați uh, care, și pașnici. Nu aceștia sunt problema, ci ideologia lor și trebuie să-i uh, sprijinim pe cei moderați împotriva uh, extremiștilor. S-a spus că cel mai bun instrument pentru a câștiga un război uh, este în mâinile oponenților. Cred că trebuie să învățăm să controlăm modul în care oponenții noștri gândesc și reacționează. Crești creștinismul uh, este religia lui Isus, uh, budismul religia lui uh, Buddha și totuși um, acceptăm faptul că islamul este religia lui Allah. Să ne întoarcem la ceea ce credeam, ceea ce spuneam că este islamul acum sute de ani. Mohamedanismul, cultul lui Mohamed. Uh, să arătăm că nu acceptăm această ideologie, o ideologie a morții. Haideți să-i înfrângem pe mm, radicali, să-i sprijinim pe moderați dacă doresc să trăiască sub legea Sharia, să meargă într-una din țările unde se aplică această lege. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna deputat uh, Jimenez Besenil Barrio. Un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să îmi exprim câteva cuvinte față de victime, pentru, victimele pentru care eu muncesc, de fapt, în acest Parlament. Și Parlamentul acesta și aduce aminte de terorism doar atunci când există un atentat. Și odată ce trece emoția, se uită totul. Însă e vorba de uh, situații care au fost subestimate timp de uh, un timp foarte îndelungat și au devenit o amenințare serioasă față de întreaga societate. Societatea noastră este amenințată și asta e o victorie a teroriștilor. Ucid o persoană pentru a introduce frica în sânul tuturor. Și trebuie să, uh, nu trebuie să ne oprim în călătoriile noastre, să nu mai mergem în Tunisia sau să nu mai mergem la Paris. Pentru că dacă facem așa, dacă ei reușesc să ne facă nouă, să ne fie teamă, atunci ei au câștigat câștigat și președinția luxemburgheză consideră că lupta împotriva terorismului este o luptă prioritară. Eu cer să se includă acest lucru și în agenda de securitate și să avem mecanisme de protecție mai bune, pentru că cea mai bună metodă uh, de a face față celor care vor să ne distrugă drepturile și viața, dreptul la viață, este acesta. Noi trebuie să transmitem un mesaj clar față de teroriști și să spunem că avem o societate bazată pe valori împărtășite și o astfel de societate nu va ceda în fața bombelor și a a pistoalelor. Și trebuie să apărăm uh, dreptul la viață, pentru că astfel vor apăra demnitatea tuturor europenilor. Și niciodată, absolut niciodată, nu ne vom pierde libertățile, nu le vom ceda. Și vreau să vă amintesc că libertatea uh, nu poate exista dacă nu avem și securitate. Mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei deputat Diana Dot. Yes? Da? Sorry? Please. Vă rog. Thank you. Um, can I thank... Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc doamnei deputat pentru munca sa și mai ales pentru munca sa cu victimele terorismului. Însă sunteți de acord cu mine că noi trebuie să apărăm aceste victime ale terorismului și pentru asta trebuie să ne asigurăm că Parlamentul nostru, acesta și uh, guvernele noastre naționale vor pune la punct un cadru legislativ care să ne permită să luptăm împotriva terorismului, tocmai pentru a apăra aceste victime. Por supuesto. Eh... În mod clar, Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, cred eu că a venit momentul să avem o legislație, o rezoluție în ceea ce privește drepturile victimelor terorismului. Pentru că o persoană care a fost împușcată nu vom avea niciodată exact aceeași situație ca înainte de a fi împușcată. Și aici nu e vorba doar de terorismul islamic, ci și de terorismul ETA, care este un uh, asasin și care uh, a făcut foarte multe victime. Și pentru asta e clar că trebuie să avem niște idei foarte clare. Nici dumneavoastră, nici și eu uh, poate nu știm exact uh, cum trebuie să acționăm, însă trebuie să clarificăm lucrurile și trebuie să spunem exact că victimele terorismului sunt reprezentante ale întregii societăți. Mulțumesc! Gracias. Jetzt, uh, Mulțumesc! Și acum domnul Iosef van der Holzer, un minut. Micro, please. Uh, leider häufen sich, uh... Mulțumesc. Din păcate, aceste fapte se înmulțesc. Vedem cum aducem un omagiu unor victime nevinovate în urma atentatelor teroriste și mă tem că nu va fi ultima dată când vom face asta. Mă tem că aceste lucruri vor reapărea. Nu pot decât să sper că intervalul dintre aceste evenimente va fi unul mai mare. Dușmanul acesta este unul foarte rău, pentru că ne-a luat în vizor și libertățile indivizilor libertatea de religie, libertatea de exprimare, modul nostru de viață. Acest dușman trebuie combătut cu toate mijloacele, cu înțelepciune, cu fermitate și devenind proactivi. Trebuie să facem totul pentru a obține deradicalizarea, să mergem în acele locuri unde radicalizarea e la ea acasă și să o demontăm. Să înțelegem de ce oamenii sunt ademeniți să spună da terorismului și trebuie să câștigăm această luptă. Mulțumim foarte mult. Domnul Kirkup, un minut. President, uh, I just Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus despre atacurile oribile care au avut loc în Tunisia. Acesta arată vulnerabilitatea pe care o au oamenii peste tot în lume în fața unui inamic care vrea să instaureze teroarea. Suntem vulnerabili peste tot. Este, aceasta este realitatea. Uniunea Europeană nu poate acționa într-un vid. Această amenințare se extinde dincolo de frontierele noastre. Este esențial să colaborăm între noi în Europa și este vital să colaborăm și cu țările terțe pentru a asigura securitatea globală și avem nevoie de o strategie pentru combaterea radicalizării și avem nevoie de schimb de informații. Tunisia, ca orice altă țară din Europa, nu poate să răspundă singură acestei amenințări. Are nevoie de ajutorul nostru. Avem nevoie de o strategie globală, unificată, în lupta împotriva terorismului și împotriva ISIS. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul deputat Pagazartundua Ruiz. Doamna, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva terorismului va marca secolul 21 și spun asta cu tristețe și cu compasiune față de victime, dar și cu hotărâre, pentru că vreau să semnalez faptul că uh, trebuie să-i atacăm uh, această legitimitate. Discursurile sunt atât de importante. Lupta la nivel judiciar, de asemenea, polițienesc. Și trebuie că să avem aceste acțiuni cheie și frontierele noastre trebuie să fie sigure într-o lume globalizată. Și cum vom face? acest lucru, să apărăm pe fiecare cetățean, întreaga planetă, în așa fel încât să fie liber. Uh, domnule comisar, e clar că o societate liberă are nevoie de curaj. Noi, ca și europeni, trebuie să avem o agendă de securitate. Avem nevoie de ea, dar trebuie să consolidăm și democrațiile în afara Europei. Situația actuală, la nivel geostrategic, alianțele cu lideri care nu întotdeauna au fost foarte democratici, cu siguranță nu vor mai fi eficiente pe termen uh, uh, mijlociu. Și de aceea vă veți bușura, bucura de sprijinul nostru, pentru că această agenda este una foarte importantă și vitală pentru noi toți. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Și acum are cuvântul doamna Barbara Matera. Presidente, il nostru... Mulțumesc. Dușmanul nostru este unul distribuit în întreaga lume, este imprevizibil, nu are o față, nu are calități personale, apare pe aici, pe acolo și ne distruge rutina. Pe șosele, în fabrici și diseminează spaima. Vedem că acest dușman ne atacă familiile. E o strategie. Se spune că religia trebuie să domineze anumite aspecte ale vieții, iar uh, necredincioșii trebuie eliminați. Am văzut ce s-a întâmplat în Cuveit, în Franța, în Tunisia. Nu știu dacă aceste acțiuni au fost coordonate între ele. Ideea este că aceste evenimente se răspândesc, iar noi trebuie să ne unim energiile în așa fel încât să luăm măsuri de urgență. Știu că nu este simplu, dar am impresia că dacă discutăm despre implementarea unor acțiuni coerente, adesea ne uh, poticnim în dezbateri politice, care devin foarte greoaie. Lupta împotriva radicalizării, lupta împotriva propagandei, lupta împotriva finanțării căilor teroriste. Toate aceste lucruri trebuie întreprinse împreună, pentru ca împreună să găsim răspunsuri. Și la final doresc să Citez un laureat al premiului Nobel care a spus că singura șansă de combatere a terorismului este aceea de a respecta regulile democratice. Mai multă democrație, mai multă libertate pentru aceste state. Mulțumesc. Grazie. Mulțumesc. Dau cuvântul lui Daniele Viotti. Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se dorește a fi o forță de pace care să împiedice ura, teroarea și distrugerea în interiorul frontierelor sale și în exteriorul acestora. Provocările pe care le avem în față pun în uh, pericol coeziunea noastră europeană, E vorba aici și de anumite greșeli pe care le-au făcut anumite state din Uniunea Europeană, însă acum cred că trebuie să ne relansăm o acțiune comună, o acțiune care să fie comună întregii Uniunii Europene. Trebuie să ne optimizăm cheltuielile în materie de securitate, trebuie să favorizăm cooperarea, schimbul de informații, să punem în aplicare um, politici de integrare socială și mai ales să combatem ura. Ura care se află la originea dramelor de tipul celor care s-au înregistrat în uh, Franța, în Tunisia, în Nigeria. Trebuie să pedepsim aceste acte, sigur, respectând libertățile fundamentale ale cetățenilor din țările terțe, dar în același timp trebuie să fim conștienți că securitatea nu poate fi uh, un motiv pentru suspendarea funcționării democratice a unui stat. De aceea, Parlamentul nostru trebuie să susțină în mod deosebit de eficient acțiunea înaltei reprezentant, doamnei Mogherini, și să susțină, să-i susțină abordarea care ni se pare cea mai potrivită pentru combaterea terorismului. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Piotrovski. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am fost martorii acestor uh, atacuri teroriste organizate recent și liderii ISIS au uh, recunoscut că uh, pe, în trecut ei au, ei au fost la baza acestor atacuri pentru că în trecut Al-Qaeda a fost mult prea soft, nu a fost suficient de dură. Și dacă vă uitați, în Tunisia au fost 40 de persoane care au decedat, în Franța de asemenea foarte multe victime și uh, uneori persoanele, victimele au fost chiar decapitate. Și asta ne demonstrează că în momentul de față nu am reușit să preîntâmpinăm astfel de situații noi ca Uniune Europeană. E vorba de Trebuie să ne aliem cu Statele Unite pentru a lupta împotriva terorismului și trebuie să finanțăm și comisii de anchetă, chiar și în acest Parlament, care să ne explice și să dezvăluie cum anume funcționează aceste organizații teroriste. Și avem nevoie de o adevărată luptă împotriva acestor uh, uh teroriști. Iar cei care fac acest, uh, această muncă trebuie să fie protejați. Mai mult decât atât, avem niște politici destul de

doar de la începutul anului două mii cincisprezece s au înregistrat la nivel global o sută treizeci și opt de atacuri teroriste dintre care șase în luna iulie. printre cei care au condus atacurile se numără nu doar organizații teroriste cunoscute precum isis boko haram al shabab sau eh, celule teroriste talibane dar și așa numiții solo teroriști sau lone wolf teroriști care acționează din proprie inițiativă atacurile recente din egipt tunisia libia yemen nigeria mali kenya siria somalia kuwait au vizat nu doar locuri aglomerate turistice cu dispozitive de securitate minime care ar fi diminuat atractivitatea pentru scopuri teroriste dar în egală măsură au țintit și forțele de ordine în vederea destabilizării regiunilor a statelor a unei regiuni de mari proporții mena ca și slăbirea încrederii populației locale și a comunității internaționale în competența statală de a controla fenomenul. amenințarea teroristă nu se oprește însă la granițele ue iar atacurile din iunie ce au avut loc în austria și franța precum și prognoza unor atacuri iminente în state membre reamintesc acest fapt în acest context vreau să subliniez importanța creșterii sinergiei în rândul statelor uniunii europene pentru a face față acestei amenințări precum și a implementării integrale a și uh, efective a obiectivului strategic antiterorist conform celor stipulate în strategia de securitate a ue a elementelor agreate de consiliul din februarie și a priorităților reiterate de consiliul din iunie. de asemenea susțin inițiativa înaltului reprezentant de a pregăti pentru două mii șaisprezece o strategie globală de securitate a ue. mulțumesc. Eh, Mulțumesc, domnul Khan, un minut și jumătate. Um, Mulțumesc. Securitatea în Europa și în vecinătate sunt uh, lucruri care se confruntă cu provocări în fiecare zi. Recentele atacuri teroriste merită atenția noastră. Vedem că teroriștii n-au milă, nu fac nicio discriminare. Sunt niște bandiți moderni care îi omoară pe musulmani și nemusulmani deopotrivă. În ultimele săptămâni, turiștii uciși în, au fost uciși în Tunisia, soldați în uh, Egipt, uh, credincioși uh, în timpul rugăciunii în Cuveit și a existat o decapitare în Franța. Numărul deceselor e mult mai mult decât statistică. Ne amintește că lupta uh, în plan global și în planul european nu s-a sfârșit, dar e și vreme bună pentru că lumea musulmană din ce în ce mai mult se exprimă ferm împotriva terorismului întreprins în numele islamului. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine aceste eforturi. E nevoie de o soluție pe termen lung și asta depinde doar de noi, abordând problema la originea sa, adică să avem un proces de pace în Orientul Mijlociu. Noi trebuie să câștigăm lupta împotriva extremismului aici la noi, în Europa. Un sondaj recent spune că 46% din uh, cetățenii Regatului Unit cred că musulmanii nu împărtășesc valori britanice, ceea ce este devastator. Nu doar că este o informație falsă, dar iată că este una care alimentează firul narativ extremist. Trebuie să îmbunătățim cooperarea pentru a îmbunătăți uh, situația de radicalizării. Și trebuie să lucrăm la nivelul comunităților, în vederea integrării, în vederea menținerii identității, în așa fel încât să ne asigurăm că există o bunăstare socială și economică pentru toți cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule Can. Domnul Karski a ridicat un cartonaș albastru. Acceptă provocarea, aveți cuvântul. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la imigrația din sudul Mediteranei către Europa. Nu credeți că această imigrație ar trebui limitată, în așa fel încât amenințarea terorismului să nu fie transferată în Europa? Eu cred că cel mai bun răspuns la această problemă nu poate fi găsit astfel. Mai întâi trebuie să vedem de ce atâția oameni care au o casă, o familie, un loc în societate, sunt obligați să plece. Deci e nevoie de mai multă stabilitate în lume, mai multă egalitate în lume. Doar abordând asemenea probleme vom reuși să găsim o soluție, nu atacându-i pe refugiați. Mulțumesc. Mai e un cartonaș albastru, domnule Can, pentru dumneavoastră, din partea doamnei Wimberg. Mulțumesc. Am înțeles că noi cu toții trebuie să facem ceva. Dar ce anume? Pentru că nu există propuneri concrete despre cum să rezolvăm problema. În țara mea, Suedia, de exemplu, Sunt uh, imigranți care primesc reabilitare, posibilitatea de a uh, accesa piața muncii și foști uh, deținuți pot să facă asta. Oare nu putem să oprim acest fenomen? Mulțumesc. Thank you. Time for your answer, please. Mulțumesc. Răspunsul meu este foarte direct. Cei care comit crime trebuie să meargă în închisoare, iar cei care sunt nevinovați nu ar trebui să fie pedepsiți. Deci, trebuie să avem politici ferme, în așa fel încât o, cei care devin infractori să nu mai aibă aceste posibilități. Dar să nu uităm că există și cei care muncesc din greu. Ei merită drepturi egale și șansa de a munci. Mulțumesc! You. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Funtulis. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate am asistat la un val de atacuri teroriste în ultimul timp. Uh, mii de oameni și-au pierdut viața și acești teroriști care acționează în numele statului islamic invadează Europa. Uh, ne putem imagina că astfel de cazuri vor prolifera pe viitor. Și atunci se pune întrebarea ce putem face pentru a combate terorismul. Avem nevoie de o reacție comună și rapidă. Putem vorbi despre uh, furie, despre învinuire, uh, dar în același mod teroriști de de stânga au năvălit în biroul uh, fiului meu și au comis crime. Sper că Parlamentul va avea ceva de spus și din acest punct de vedere. Ar trebui să manifeste aceeași sensibilitate față de teroriști, indiferent de unde vin ei. În cazul fiului meu, au fost, a fost vorba de mașinații politice, iar investigațiile care ar fi trebuit să aibă loc au fost uh, stopate. Nu ar trebui să ne mai ascundem în spatele acestor mașinații. Mulțumesc! Ajungem acum la intervențiile spontane, HDI. Are cuvântul Domnul doamna gina gold felelőssége és feladata hogy emberek életét méltóságát alapvető jogait megvédjük. este datoria noastră să protejăm viața și demnitatea oamenilor pretutindeni în lume. Atacurile recente sunt înspemântătoare, atât în realitatea cât și în simbolismul lor. Arată că putem deveni și noi victime oricând, oriunde. Nu există nicio explicație pentru asemenea atacuri și trebuie să le prevenim. Trebuie să cooperăm pretutindeni în lume ca să găsim parteneri, să apelăm la întreg instrumentarul nostru. Avem nevoie de agenții de implementare a legislației cât se poate de competente. ugyanaz áldozatokról, Aș vrea pe această cale să mă refer la victimele nevinovate persecutate pentru credința și convingerea lor. Mă gândesc, de exemplu, la creștini, adesea femei și copii care suferă din cauza cruzimii ISIS. Dincolo de pierderea de vieți omenești, ar trebui să vorbim despre monumente vechi de mii de ani care au fost pur și simplu distruse. Umanitatea pierde odată cu pierderea acestor monumente. Acum are cuvântul... Claudian Sonzulica. Dziękuję bardzo, panie prezydent. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere atacurile teroriste, lumea europeană se confruntă cu un pericol deosebit de grav. Sunt convins că această amenințare globală trebuie abordată la nivel global. La nivel european trebuie să luăm toate măsurile posibile pentru a menține securitatea și siguranța cetățenilor noștri și să jucăm un rol de sprijin, un uh, răspuns transfrontalier la această amenințare. Teroriștii încearcă să ne submineze societățile și modul de viață. Este un atac direct asupra valorilor cheie ale Uniunii Europene, democrația democrația, statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și unitatea în diversitate și o amenințare la adresa securității, stabilității, păcii pe care integrarea europeană le-a adus sau încearcă să le aducă cetățenilor săi. Sunt convins că prevenirea și combaterea terorismului trebuie să facă în așa fel încât ca siguranța, securitatea, drepturile omului să fie complementare, iar politicile uh, trebuie să și politicile trebuie să fie coerente peste tot în lume în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Tomasici. Hvala lijepa. Teroristički napadi koji su 26. lipnja izvedeni u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu jasan su znak da je nekoć vanjska prijetnja. Atacurile teroriste din Franța, Tunisia, kuveit sunt uh, semne că Există amenințări interne în Europa acum. Turiștii sunt foarte eficienți și profită de pe urma slăbiciunilor noastre. Noi avem o abordare laxă față de islamiștii extremiști care au fost importați în Europa. Suntem uh, cât se poate de flexibili și față de cei care manifestă ură față de valorile occidentale. În prezent, Europa își apără foarte timid valorile creștine, de parcă i-ar fi rușine Statele fără identitate sunt uh, un obiectiv uh, pentru teroriști, pentru că pot să impregneze o nouă identitate acolo. A sosit timpul să transmitem un mesaj clar extremiștilor. Sunt cei care se unesc pentru a face rău altor oameni. Să le spunem că nu au niciun fel de drept în Europa. Nu este loc pentru acești oameni în Europa. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Spune domnul Cuciuc. La sudul frontierelor europene, lumea arabă se confruntă cu o situație de conflict și țări pe de-a întregul uh, sunt astfel devastate. Siria, Libia, noi cu toții suntem uh, țintele uh, acestor teroriști, musulmani, creștini sau indiferent cum am fi noi. Terorismul este o amenințare pentru noi și trebuie să mobilizăm toate resursele noastre pentru a restabili stabilitatea peste tot în lume. Noi avem datoria să ne uh, facem față provocărilor cu care suntem confruntați în momentul de față și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a combate terorismul. Și nu trebuie să ne izolăm, ci din potrivă trebuie să încercăm să avem mai multă democrație în așa fel încât să avem o societate culturală și pe viitor. Mulțumesc, se încheie aici procedura catch de ai și ultimul intervenient este domnul Castal. Grazie, președinte. I recenti e tra... Mulțumesc, domnule președinte. Atacurile recente și tragice teroriste care au loc în diferite țări ale lumii trebuie să ne permită să reflectăm în mod mai aprofundat. Avem două posibilități. Pe de o parte putem să ne facem iluzii gândindu-ne că ne putem garanta securitatea cu mai multe investiții în cercetare, în anchete, însă o să ajungem uh, în uh, situația Franței, care crede că poate să rezolve totul. Apoi avem o altă soluție, să aplicăm regim, un regim autoritar, sperând că astfel vom liniști apele. Uh, Însă, cred că putem să abordăm lucrurile în mod direct. Islamul moderat din uh, Europa și din lumea musulmană trebuie să ne devină aliatul principal. Este singurul mod pentru a elimina terorismul și putem face asta numai dacă acest islam moderat participă la viața politică. Trebuie să ajutăm guvernele să lupte împotriva bazinelor de sărăcie, pentru că acelea sunt uh, resursele cele mai potrivite pentru teroriști. Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele Comisiei domnul Avramopoulos. Parlament. start Stimați membri ai Parlamentului, dați-mi voie să-mi exprim uh, mulțumirile către dumneavoastră tuturor pentru faptul că am dat ocazia să reacționez și să vă prezint răspunsul nostru european față de uh, amenințările pe care le presupune terorismul. Și, din păcate, timp de multă vreme va fi o, o problemă crucială pentru cetățenii noștri. Și vă sunt recunoscător, într-adevăr, pentru faptul că ați introdus acest punct pe ordinea de zi al acestei ședințe plenare. În ultimele șase luni, această comisie a încercat să vină și să implementeze, cu, să vină cu un set de uh, acțiuni și măsuri concrete și să le implementeze tocmai pentru a contracara această amenințare. Trebuie să ne unim eforturile pentru a ne asigura că vom avea un, uh, o aplicare uh, continuă și rapidă a acestor propuneri, respectând în același timp, timp și drepturile fundamentale și statul de drept. Am notat observațiile dumneavoastră și câțiva dintre dumneavoastră s-au referit la Balcanii de vest. Dați-mi voie să vă asigur că și în domeniul securității, Balcanii de vest sunt parteneri cheie. Stabilitatea, în această regiune este un element esențial. Noi avem acțiuni țintite pe care le implementăm împreună cu partenerii din Balcani uh, și aceștia cooperează cu Europa. Mulți dintre dumneavoastră s-au concentrat, așa cum e și normal, pe Tunisia. În uh, intervenția mea introductivă, am făcut o observație specială pentru Tunisia și aceștia sunt parteneri și se bucură de sprijinul nostru de plin. Iar în cadrul politicii de vecinătate europene și revizuirii acesteia, vom dezvolta și vom continua să punem la punct ținte și politici împreună cu partenerul din Tunisia. Lucrăm la acest lucru împreună cu doamna Mocherini și cu domnul comisar Han și am început deja să obținem roade. Cu siguranță mai multe lucruri vor fi de, de, menționate în acest sens cu ocazia următoarei dezbateri. Și dați-mi voie să-mi afirm încă o dată angajamentul foarte ferm pentru a conlucra împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, bineînțeles, pe acest subiect și, sincer, uh, contez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Schmidt. Uh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, cred că suntem cu toții de acord că este urgent să ne intensificăm cooperarea în diferitele domenii și să luăm măsurile necesare, atât din punct de vedere represiv, cât și din punct de vedere preventiv. Avem nevoie de o abordare sistematică, coordonată. Și aș mai adăuga că nu trebuie să cădem în capcana stigmatizării și a excluziunii în uh, capcana xeno sau islamofobiei, pentru că astfel am face jocul comanditarilor terorismului. Trebuie să continuăm să susținem țările terțe cu care ne-am angajat în lupta împotriva terorismului, elaborând planuri de acțiuni coordonate. Și aici pe diferite uh, niveluri și cum uh, tocmai a spus uh, domnul comisar, vom avea o dezbatere privind politica de vecinătate, de altfel comisarul Han tocmai a sosit și cu privire la țări ca Tunisia, care sunt deosebit de vulnerabile și pe care trebuie să le susținem în mod activ lucrările unității privind uh, semnalarea conținutului pe internet creată recent și uh, Centrul de luptă împotriva criminalității uh, și terorismului sunt entități care trebuie dezvoltate și întărite și în cele din urmă permiteți-mi să vă asigur că vom face tot ce este posibil pentru a obține un acord privind directiva PNR la nivel european în cadrul președinției noastre. Vă asigur că președinția dorește să lucreze pe acest subiect deosebit de sensibil și de important în strânsă cooperare cu Parlamentul dumneavoastră și contăm pe sprijinul dumneavoastră activ. Mulțumesc, acesta este... Aici se încheie dezbaterea, trecem la următorul uh, punct.